da undă verde pentru taxa pe tranzacțiile financiare, în primul rând pentru cele 11 state membre care se bazează pe procedura cooperării consolidate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Cu aceasta se încheie dezbaterea referitoare la acest punct. Votul are loc mâine la 12.30. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi raportul domnului Wojciechowski referitor la protecția animalelor în timpul transportului. Deschid dezbaterea și îi dau cuvântul domnului raportor. Vă rog. Dziękuję, panie przewodniczący. Żyjemy w Europie 20. Mulțumesc, domnule președinte. Trăim în Europa secolului 21, nu suntem barbari, dar suntem o civilizație de persoane sensibile. O sensibilitate care ne impune să ținem cont de bunăstarea animalelor, animale care simt atât durerea cât și teama. Aceste ființe vii, aceste animale trebuie tratate cu demnitate și avem în Europa anumite norme în ceea ce privește transportul animalelor, elemente care sunt dezbătute astăzi. Am uh, primit și avizul Comisiei Europene în ceea ce privește transportul de animale, 4 milioane de cai, 4 milioane de vaci și alte animale ovine care sunt uh, transportate pe o perioadă de, pe o durată de peste 8 ore. Și cu excepția cailor, pentru toate celelalte animale, de, uh, transportul a crescut de-a lungul anilor. Acest transport crește și este foarte greu să se asigure un control um, eficace al acestuia. De aceea cred că a sosit momentul să analizăm foarte serios ideea propusă de mai multe NGO-uri și anume de a limita durata de transport până la 8 ore maxim. Aceasta este de fapt și recomandarea adoptată de către Comisia de Agricultură. Dacă transportul uh, durează mai puțin, atunci bunăstarea animalelor nu are decât de câștigat și aceasta înseamnă că și carnea este de o calitate mai bună. Pentru că uh, se știe foarte bine că dacă animalul este stresat, aceasta face ca în carne să apară anumite toxine. Iar costurile acestui transport sunt plătite de către agricultor, care primește un preț mai mic pentru carnea care este de calitate inferioară și, pe de altă parte, consumatorul trebuie să acopere cheltuielile legate de transport. Dacă n-am limita um, transportul, durata transportului, ar exista mai multe emisii de dioxid de carbon. Aceasta de asemenea ne-ar ajuta să avem o sacrificare a animalelor mai aproape de locul de producție și o dezvoltare a industriilor de prelucrare a carnei la nivel local. Deci o descentralizare a industriei. 8 ore, aceasta este limita pe care o propunem pentru durata transportului, dar există, bineînțeles, și o serie de excepții, în special în ceea ce privește regiunile periferice și insulele, un lucru care este foarte greu pentru ele. În această dezbatere nu dorim să închidem ochii și vrem să ținem cont și de dorința cetățenilor, pentru că aproximativ un milion de cetățeni și-au depus semnătura tocmai pentru a cere limitarea duratei de transport. Deci nu putem ignora această sensibilitate care există deja în societatea noastră și ar trebui să susținem propunerea Comisiei care pur și simplu și nu putem să susținem propunerea Comisiei care închide ochii față de această dorință. S-a dorit să se adopteze acest raport fără niciun amendament și cred că grație a muncii bune pe care am depus-o am reușit la un acord foarte bun, așa să mulțumesc tuturor colegilor de la Comisia Agri și celorlalți colegi care au participat în cadrul intergrupului pentru protecția animalelor. Vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă. Mulțumesc. Acum reprezentantul uh, uh, comi Comisiei. Uh, nu, intervenție, intervenție din sală. Este tot domnul Wojciechowski. Uh, este vorba despre faptul că, din păcate, situația animalelor nu se va schimba în viitorul apri, ap, a, apropiat. Dar, pentru moment, trebuie să facem tot ce putem pentru a reduce suferințele animalelor și să facem tot ceea ce este posibil pentru reducerea acestor suferințe în toate zonele unde uh, le utilizăm, prin limitarea drept, uh, timpului de transport, care este o problemă concretă. Uh, președintele întrerupe, președintele întrerupe vorbitorul. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului comisar Borg. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, mă bucură faptul că am această ocazie să vorbesc Parlamentului pe o chestiune sensibilă uh, care stârnește emoția tuturor uh, și în care sunt implicați mulți parlamentari și foarte mulți cetățeni. Cumpărările sunt împărțite în legătură cu necesitatea de a transporta animalele și în legătură cu timpul maxim de transport eu sunt convins că putem să cădem de acord că atunci când animalele sunt transportate, trebuie să fie respectate standardele de bunăstare și trebuie și aplicate. Raportul Comisiei adoptat în noiembrie 2011 pe această temă arată că s-a îmbunătățit situația bunăstării animalelor după implementarea regulament, regulamentului 1 per 2005. Totuși, situația ar trebui să fie încă și mai bună din păcate, nu a fost bine pus în aplicare regulamentul, așa încât se pot face încă multe în cadrul actualei legislații. De aceea trebuie să ne concentrăm pe asigurarea uh, aplicării corespunzătoare a legislației. Acum, uh, să mă refer, uh, dacă îmi permiteți, la raportul domnului Wojciechowski, care îi mulțumesc pentru eforturi uh, și spun că a făcut o treabă foarte bună pe un subiect complex. Cum spuneam, una din problemele controversate e perioada maximă de transport. Una din concluziile care se pot trage din uh, avizul recent al EFSA este că nu există nicio justificare științifică pentru introducerea unui termen de 8 ore pentru toate speciile în toate condițiile. Într-adevăr, noi trebuie să ne uităm la toate aspectele transportului. Mă bucură că raportul susține punctul de vedere al Comisiei și anume trebuie îmbunătățită punerea în aplicare și deja s-au luat măsuri în acest sens, inclusiv armonizarea raportării statelor membre în legătură cu controlele. Mă bucur, domnule președinte, să vă anunț astăzi că proiectul de decizie de implementare va fi discutat cu statele membre pentru adoptarea de către Comisie la începutul anului viitor. De asemenea, doresc să menționez două din activitățile Uh, biroului uh, Comisiei, biroul alimentar și veterinar, care are întâlniri uh, în mod constant cu statele membre pentru a face schimb de experiențe și cele mai bune practici în legătură cu aplicarea regulamentului 1 per 2005. În 2013, o nouă serie de vizite de studiu va fi lansată pe această problemă. Uh, aici uh, va fi implicată și o activitate de audit uh, din partea oficiului alimentar și veterinar, care va însoți experți din statele membre. Aceste vizite vor avea mai multe scopuri. În primul rând, că autoritățile din statele membre care uh, se confruntă cu uh, probleme uh, vor putea să găsească din partea altor state membre și soluții la aceste probleme, plus că um, responsabilii pentru controle se vor întâlni de exemplu, din Olanda, Austria, Italia, care sunt responsabili pentru transportul porcinelor care călătoresc prin acele țări. Alte inițiative propuse Uh, care uh, sunt pe cale de a fi adoptate includ îmbunătățirea controlelor transportelor prin utilizare mai, utilizarea mai bună a sistemelor de navigare, navigație prin satelit, diseminarea liniilor directoare pentru interpretarea regulamentului, cooperarea internațională pentru a îmbunătăți bunătatea animală în țări terțe și comunicarea către cetățeni și de asemenea uh, conlucrăm cu industria și ONG-urile pentru a promova și disemina inițiative cum ar fi liniile directoare pentru transport. Există niște sugestii în raport, uh, însă uh, pe care Comisia nu le poate accepta, inclusiv un mare număr de rapoarte și studii pe care uh, studi, raportul îl cere Comisiei. Bun, Comisia nu poate face rapoarte decât atunci când acestea sunt necesare în raport cu anumită inițiativă. În plus, nu sunt de acord cu opinia că legislația în vigoare în legătură cu igiena și bunăstarea animalelor este direct responsabilă pentru um, o, mai multe ore de transport și distanțe mai mari. Uh, nu cred că este uh, valabil. Noi respectăm uh, regulile și sigur că ne gândim și la fiabilitate și la a face economii. În concluzie, vreau să spun că Comisia apreciază uh, atitudinea Parlamentului față de acest uh, document și deși nu suntem de acord cu toate detaliile, cred că pot să spun că avem un scop comun și anume să ne asigurăm că animalele sunt transportate într-un mod care să le asigure bunăstarea. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, și acum uh, vorbitorii uh, în... în numele comisiilor și acum uh, uh, în numele Comisiei pentru Mediu, doamna Anderson. Mulțumesc. În ciuda regulamentului Consiliului uh, referitor la transportul animalelor, valabil din 2005, Rămân în continuare probleme, iar regulamentul nu a fost implementat, mai ales pentru că nu a fost respectat și implementat ca atare. Ar trebui să impunem un timp limită pentru transportul animalelor și asta nu numai din cauza uh, standardelor de bunăstare a animalelor, dar și, datorită faptul, dar și din cauza faptului că uh, transporturile prea lungi uh, au riscuri, comportă riscuri din punct de vedere igienic. Animalele stresate, de asemenea, pot crea uh, toxine, uh, ceea ce are un impact asupra calității cărnii. Până la 6 milioane de animale sunt transportate vii pentru a fi uh, sacrificate în, ab- în abator în fiecare an. Uh, sunt uh, animale a căror bunăstare trebuie să o respectăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc acum în numele Comisiei pentru Transport, colegul de grande Pascual. Gracias, señor presidente. Señor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bun venit la Parlamentul European. Durata transportului este doar un parametru pentru bunăstarea animalelor și a trebuit să fie limitată la 8 ore dacă vehiculele sunt um, echipate pentru o ventilație bună și uh, de asemenea șoferii trebuie să aibă o formare minimă pentru aceasta. Normativa europeană actuală în ceea ce privește bunăstarea animalelor este cea mai ambițioasă din lume. Oamenii de știință de la EFSA asigură că bunăstarea animalelor depinde mai mult de condițiile de transport decât de durata acestuia. Și pentru a fi sincer, vreau să vă spun că mi s-a părut uh, mai echilibrată mai echilibrat avizul Comisiei de Transporturi și nu pentru că eram eu autorul. Discursurile sunt uh, diferite. Din păcate, există și anumite părți de neadevăr și mai mult decât atât care ascund interese, interese ale anumitor țări care doresc să exporte alimente congelate și uh, altele care trebuie să transporte animale vii. De ce nu se aplică aceste norme nu pentru abatoare, ci pentru industria carnică? Iată uh, interese care sunt în joc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc acum în numele grupurilor doamna Esther de Lange. EVP eh, wetgeving eh, Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja că, mă rog, în cea mai bună dintre lumile posibile, tot, tot orice regulament s-ar putea fi aplica și totul ar fi minunat, dar uh, Totuși, lumea în care trăim e departe de a fi ideală. Dacă noi ne dorim o legislație care să țină cont de împrejurările tuturor trans- formelor de transport, cum s-a făcut în 2004, atunci se impune un sistem de sancțiuni care să nu uh, penalizeze uh, pe cei care se confruntă cu probleme deosebite cred că putem învăța uh, din ceea ce s-a întâmplat cu regulamentul din 2004. A, a, tocmai uh, se pare că Comisia se spală pe mâini de orice responsabilitate uh, cu abordarea actuală și aș întreba pe domnul comisar de ce ne spune că există mari diferențe între sistemele de inspecție între, de la stat membru la stat membru și totuși Eh, dumneavoastră nu ați eh, făcut nimic pentru a vă spori propriul volum de capacitate de a inspecta. Eh, ne gândim la faptul că există discrepanțe în nivelul penalităților. Avem o situație mult mai bună în transportul furajelor decât în transportul alimentelor. Trebuie să îmbunătățim legislația. De aceea, simt că trebuie să ținem cont și de timpul maxim de transport Eh, sigur că ultima oară când parlamentarii s-au ocupat de această chestiune, încă nu aveam capacitatea de colegiuitori pe care o avem acum. Și deplorăm faptul că acum Comisia nu a eh, avut niciun fel de inițiativă legislativă. Eu uh, am stat la baza propunerii cu cele 8 ore, în primul rând, și doresc să mulțumesc raportorului pentru că a ținut cont de părerea mea și aș dori să treacă mâine acest uh, raport la vot. Mulțumesc și acum doamna Calma. Mulțumesc, domnule președinte. Din 1997 avem prevederi în Uniunea Europeană referitoare la protecția animalelor și la transportul acestora. Acestea au fost revizuite în 2005 iar revizuirea actuală a arătat că unele lucruri s-au îmbunătățit, însă nu în mod suficient, nu putem fi încă mulțumiți. Nu sunt întru totul de acord cu reproșurile antevorbitoarei mele, pentru că am spus uh, că dorim, uh, domnule comisar, să vă uh, judecăm după cum veți acționa de acum încolo, nu după trecut. Ne dorim o legislație care să garanteze Uh, respectarea uh, protecției animalelor. Și una dintre aceste condiții este uh, acest timp de transport maxim de 8 ore pe baza unor baze științifice, pe baza unor date științifice. Um, noi de la grupul socialiștilor și democraților ne bazăm pe uh, cele un milion de semnături adunate, pe declarația semnată de, de acest for, însă uh, dorim să găsim și o legislație uh, care să poată fi aplicat, să fie aplicabilă. Dorim așadar protecția animalelor uh, și așa mai departe, dar dorim și să dăm o șansă acelor regiuni care nu pot respecta acest timp să participe din punct de vedere economic. Avem așadar unele derogări, dar acestea nu ar uh, nu, ar, nu trebuie să aibă voie să dilueze acest document dorim ca numărul animalelor transportate în Europa să scadă, numărul transporturilor în general ar trebui să scadă, dar mai ales timpul de transport trebuie să scadă și asta ne va reuși numai dacă uh, introducem uh, controle cât se poate de stricte și dacă obținem date din statele membre care să fie fiabile și comparabile. Pe baza datelor pe care le avem acum, toate acestea încă nu sunt garantate. Domnule comisar, fac apel la dumneavoastră uh, să, uh, să faceți eforturi în statele membre uh, față de statele membre astfel încât controlele să fie uh, puse în aplicare pentru că numai astfel protecția animalelor este asigurată și în viitor. Mulțumim, doamna Paulson. Tak, herr ordförande, herr kommissionär. Och rapportören Wojciechowski. Det är ett gott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 där vi ber om att få ett minus. eljest stöder vi er fullständigt. tack så mycket! voorzitter allereerst wil ik domnule președinte în primul rând aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru munca depusă pentru a ajunge la poziția pe care o avem acum, o poziție prin care dorim să protejăm animalele în timpul transportului. Sunt de acord cu um, ce discutăm, însă dacă atunci când se spunem că acest uh, raport spune foarte clar că sprijinim limita de 8 ore, e bine, mie nu mi se pare uh, în acest uh, raport este prevăzut că aceste opt ore nu sunt bazate pe date științifice și solicităm comisiei uh, să facă o evaluare a acestor opt ore. Este o poziție prea slabă. De aceea am propus o rezoluție alternativă în care preiau textul raportorului cu excepția acestor două aliniate. Astfel încât se, uh, să, să nu fie ca în raport. În raport se roagă frumos ca cele 8 ore să fie respectate. Eu solicit să se facă, să vină, ca comisia să vină cu o propunere um, care să in, introducă aceste 8 uh, ore, așa cum au cerut-o un milion de cetățeni și acest uh, parlamentul. Aceasta este uh, modificarea pe care aș uh, dori să o fac. Vă mulțumesc, domnul Nicholson. Uh, thank you very much indeed, President. Mulțumesc. mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului, să-l felicit pentru un document foarte bun. Uh, chestiunea este dificilă. Știm că uh, aici apare un aspect emoțional, cum a spus domnul comisar. Uh, și nu foarte mult sunt familiar cu acest subiect. Totuși, conține probleme importante. Cred că nimeni nu ar dori ca animalele vii să fie transportate în mod uh, totalmente nenecesar pe mari distanțe. Bun, atunci când acest lucru este inevitabil, trebuie să existe reguli care să ne permită să ne asigurăm că transportul se face uh, în mod cât mai omenesc, posibil ca să spun așa, cu respectarea pe cât posibil a bunăstării animalelor. Uh, eu cred că trebuie să ne gândim la situația uh, abatoarelor uh, de mici dimensiuni în Europa, pentru că ele se află în dificultate. Uh, Bun, și sigur că în zonele cele mai izolate, în zonele rurale, e dificil să ai acces fără o durată îndelungată de transport. Trebuie să găsim echilibru între o, o, niște standarde înalte de bunăstare pentru animale și reguli care să fie eficiente și care să fie mai presus de toate aplicabile trebuie să ținem cont de poziția geografică a zonelor periferice și izolate pentru ca noile reguli să nu crede nicio discriminare uh, contra un, vreunui stat membru sau uh, uh, regiune sau să distorsioneze competiția. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, rezolūcija un ziņojums ir labi, un mana grupa... Domnule președinte, rezoluția și raportul sunt bune și grupul meu le va sprijini la vot. Ce ne dorim însă? Dorim în primul rând ca și abatoarele mai mici să fie sprijinite. Asta ar fi și o măsură împotriva șomajului. În al doilea rând, dorim ca comisia <coughs> Comisiei să îi se ceară să facă un contracte tip în care să fie prevăzută temperatura pentru aceste transporturi, câtă apă trebuie să le fie puse la, la, puse la dispoziția animalelor și așa mai departe. Diferite măsuri de protecție animalelor care să fie obligatorii pentru transportori iar uh, aceste camioane ar trebui să fie și climatizate. Mulțumesc, uh, doamna Dodds. Hai, excuse me. Mă scuzați, spune președintele, domnul Agnew. Domnule președinte, avem deja legislație potrivită pentru bunăstarea animalelor, însă lipsește implementarea ei. În Regatul Unit avem două corpuri de inspecție. Uh, și ele sunt prezente deseori la abatoare sau la târgurile de animale unde se încarcă și descarcă animalele și ele uh, identifică dacă există etichetele necesare, dacă sunt tagurile necesare, dacă se uită la animale să vadă dacă au aceeași mărime în compartimentele în care sunt, dacă sunt uh, separate de pui, dacă au fost alimentate bine, dacă există animale mai slăbite, mai vulnerabile, dacă unele au dat naștere la pui și dacă nu se îndeplinesc condițiile, atunci oamenii sunt sancționați. Iar politicienii din țările a, în care uh, se, ni se dau lecții despre ce să facem, dar nu există nicio dovadă științifică în legătură cu cele opt ore. E pură politică în asta. Mulțumesc. Iată, acum respect ordinea, doamna Dodds acum. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc întâi să mulțumesc raportorului pentru că a făcut uh, o muncă importantă pe un subiect important care stârnește emoții și nu trebuie utilizat împotriva uh, muncii făcute, făcute uh, până acum de sectorul agricol și zootehnic. Trebuie, sigur, să îmbunătățim standardele bunătării animalelor pe durata transportului, Eh, trebuie să ne gândim eh, la asta încă de la planificarea transportului, trebuie să discutăm cu transportatorii, că nu este eh, nici în interesul transportatorilor, nici al fermierilor ca animalele să sufere și trebuie să încurajăm industria să adopte cele mai bune practici și să respecte legile. Ca multe alte legi europene și cu aceasta avem nevoie de mai multă claritate și să eliminăm ambiguitățile. Cu mai multă claritate poate am asista și la o reducere în interpretarea diferită a regulilor între state membre. Uh, eu cred că avem un regulament care nu este pus în aplicare în mod corespunzător în Uniunea Europeană și înainte de a introduce noi legi, ar trebui să eliminăm uh, defectele din legile deja în vigoare bunăstarea uh, animalelor uh, sau, mă rog, uh, de fapt, transportul animalelor este foarte important, de exemplu, pentru alegătorii mei din regiunile aflate la marginile Europei, din Irlanda de Nord, practic animalele, zootehnia este singura lor sursă de venit și trebuie să ne gândim și la situația lor. Sigur că avem nevoie, domnule președinte, de standarde înalte de bunăstare animalelor, dar trebuie să găsim și un echilibru între uh, lege și uh, modul în care este ea pusă în aplicare și cât poate fi pusă în aplicare. Mulțumesc și acum, doamna Egle. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru care a făcut o treabă foarte bună la un subiect cât se poate de încărcat de emoții și până la urmă cred că la final avem un raport bun dacă votăm așa cum propune raportorul. Este vorba de animale care urmează să fie sacrificate, nu este vorba de animale de casă sau de uh, animale uh, care sunt uh, crescute. Este vorba de animale care trebuie să fie sacrificate. Este nevoie însă de controle și implementare a um, legislației existențe, existente. Uh, statele membre și Comisia aici au uh, un cuvânt foarte important de spus. Și asta pentru că este vorba de bunăstarea animalelor, dar și pentru că este obiectivul nostru să avem condiții comparabile de com- concurență în Uniunea Europeană. De asemenea, acest raport nu are voie să fie redus la uh, Um, dacă este inclusă o limitare de 8 ore sau nu. Limitarea la 8 ore este uh, um, o, uh, un timp indicativ care ia în considerare timpul de încărcare și alte aspecte. Um, însă acest raport creează o bază foarte puternică. Important este să ne, să ne concentrăm asupra transportului, dar și a condițiilor cadru pentru acest transport. Apoi, numărul animalelor transportate în Europa trebuie să scadă. Parlamentul solicită în acest raport, dar și în al doilea pilon al PAC, timp de transport scurt pentru a, și asta uh, trebuie să fie pus uh, în aplicare prin uh, crearea unor mici abatoare uh, locale. Uh, trebuie să transportăm carnea, nu animalele. Carnea congelată din, din export este acceptată și carnea produsă în Europa ar putea fi acceptată um, congelată. Mulțumesc, domnul Andrie. Euh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să spun că susțin uh, concluziile raportului Comisiei și munca foarte echilibrată realizată de raportorul nostru, domnul Wojciechowski, căruia vreau să-i mulțumesc. Reglementarea în vigoare a permis într-adevăr o ameliorare a transportului animalelor uh, destinate sacrificiului. Însă mai trebuie, multe, mai trebuie multe eforturi pentru a avea o armonizare a regulilor existente în statele membre. Ar trebui să se întărească inspecțiile, să avem niște ghiduri de bune practici și o cooperare mai strânsă între statele membre și Uniune. Legislația referitoare la limita de 8 ore, care este dezbătută încă în ziua de astăzi, ar trebui să fie aplicată în mod convenabil, ținând cont, bineînțeles, de anumite excepții de condițiile geografice, de infrastructură și de întârzierile imprevizibile și care nu depind de voința transportatorului. Așa cum spune Comisia, o, stare actuală a legislativă nu mai e nevoie de o legiferare suplimentară. Mulțumesc, domnul Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, prea adesea uh, problema transportului animalelor este văzută ca un argument uh, simplist, spunând că tot ce e sub 8 uh, ore e bun, tot ce e peste 8 ore e rău. Eu am transportat animale mulți ani de zile. Am transportat animale vii și e foarte și complet fals acest, acest punct de vedere simplist și nici nu este sprijinit de uh, eh, oameni de știință. Dacă ne gândim la cabaline, uh, se știe din studii că transportul trebuie să dureze sub 8 ore, dar pentru uh, bovine și pentru suine, problema este încărcarea și descărcarea, nu transportul în sine. Acolo este problema bunăstării. Deci o limită de 8 ore nu este uh, un uh, argument care să rezolve toate problemele. Uh, e vorba, până la urmă, problema constă în punerea în aplicare a, a, a legislației actuale. Acolo este scandalul. Fie că e vorba de uh, animale, de mamifere, de, de găini, uh, oricum uh, foarte multe state membre ignoră și nu aplică regulile care deja există. Deci aici este cheia să se aplice legislația deja existentă. Sper că vom putea avea o discuție cu domnul comisar în legătură cu îmbunătățirea situației. Cât despre abatoare, sunt de acord cu doamna Iegle. Am dorit cu toții să existe mai multe abatoare mici, locale. Însă, realitatea este că există un fel de monopol și că construirea de abatoare locale la ora actuală este doar un vis, care nu știu când va deveni realitate. Mulțumesc. Și acum domnul Schlitter. Mulțumesc, domnule președinte. De la aderarea Suediei în 95 am așteptat timp de transport mai scurt dar avem în același timp nevoie de uh, un tratament mai bun în timpul acestor uh, ore de transport. Iar aceste 8 ore uh, facilitează uh, aplicarea. Aceste 8 ore nu sunt, uh, nu sunt o, o, o cifră dovedită științific, dar cât de lung putem uh, accepta să fie un transport? Este o întrebare, uh, o întrebare politică. Este clar să avem, este uh, mai bine să avem solicitări, cerințe clare. Am așteptat mult timp ca uh, propunere, ca Comisia să facă o propunere, astfel încât să putem și noi lucra la ea cât mai repede. Însă aceasta ar trebui să se referă la tot, nu numai la transport. Vă mulțumim, doamna Gerling. Thank you, Mr. President. I'd also like to thank my... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Wojciechowski, pentru răbdarea de care a dovadă pentru a lucra în acest domeniu. Aș vrea să mă centrez pe o singură chestiune, și anume faptul că în 2010 prima declarație scrisă care a fost adoptată aici la Parlament a obținut o majoritate. O declarație scrisă în care se cerea din partea Parlamentului ca Comisia să analizeze cazul special al cailor care sunt transportați către abatoare condițiile uh, proaste în care sunt transportați căi au fost semnalate de NGO-uri și m-am întâlnit și cu predecesorul uh, uh, comisarului prezent astăzi pentru a discuta această chestiune. Este o chestiune rușioasă pentru noi, felul în care acești cai sunt transportați câteodată mii de kilometri pentru a ajunge în fabrici unde se fabrică uh, salam în Italia, într-un mod absolut inecesar. Uh, și acest raport uh, susține propunerea de a reduce durata de transport și de a avea uh, în mod special niște condiții bune de transport pentru cai. Așa că, domnule comisar, înțeleg faptul că v-ați uh, preluat mandatul foarte recent, dar pot să vă asigur că dovezile științifice în acest sens sunt prezente și ceea ce cereți dumneavoastră să se facă pentru durata de 8 ore, pentru cai există deja, există aceste date, așa că vă rog să le considerați ca prioritare pentru a arăta că uh, și Parlamentul are dreptate și să faceți acest prim pas înspre bunăstarea animalelor și uh, în ceea ce privește regulamentul referitor la transportul animalelor. Mulțumesc, uh, domnul Gustafson. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. E de neînțeles că ființele umane nu pot să dea dovadă de empatie cu alte ființe. E incredibil cum uh, închidem ochii atunci când uh, alte ființe sunt torturate, uh, permiterea ca animalele să fie transportate pe perioade lungi de timp, înghesuite în spații foarte înguste, e o adevărată nebunie pentru cei care nu dorim să introducem un maximum de 8 ore, atunci ar, ei ar trebui să spună ce a îndemnat domnul Schlitter, să încerce să doarmă cu niște vaci transportate în acele condiții îngrozitoare. Că uh, atunci ar putea vedea uh, cum, cum stă situația. Uh, poate nu putem rezolva totul, dar cu toți împreună poate putem aduce o îmbunătățire. Haideți să avem această limită de 8 ore. Sper că putem să ne punem de acord, ca măcar să nu fie depășită această durată de 8 ore. Haideți să nu punem accentul pe bani, ci să ne gândim la bunăstarea animală. Mulțumesc. Și acum doamna Eranz Garcia. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, eu mă opun introducerii unor noi norme de bunăstare a animalelor, când regulamentul pe care îl avem uh, reglementează deja durata de transport în funcție de animalele respective și în conformitate cu datele științifice de care dispunem. Reamintim că EFSA a afirmat că nu există dovezi științifice care să justifice o modificare a regulamentului actual și bunăstarea animalelor depinde în principal de calitatea condițiilor de transport, de felul în care sunt tratate animalele și de felul în care sunt echipate vehiculele. Să reamintim că transportatorii sunt obligați să respecte o serie de parametri esențiali, cum ar fi, de exemplu, ventilația, temperatura, aprovizionarea cu apă, alimentarea și așa mai departe. Normativa actuală în ceea ce privește transportul de animale este mai mult decât suficientă pentru a asigura bunăstarea animalelor în timpul transportului. Problema care există este cea referitoare la aplicarea sa și respectarea sa sau nu, așa că ar trebui să îmbunătățim controlele făcute pentru ca legislația să fie respectată în loc de a profita de această dezbatere pentru a introduce noi restricții în calea liberei circulații de mărfuri, care n-ar aduce beneficii anumitor state și care ar face ca unii să aibă avantaje în detrimentul celorlalți. E adevărat că animalele suferă dacă durata este foarte lungă și atunci n-ar trebui să limităm această, această limită doar pentru animalele care sunt sacrificate. Ar trebui să facem și pentru animalele care sunt îngrașate. De ce am face altfel? În această perioadă de criză economică, cred că nu este momentul cel mai potrivit pentru a face propuneri care nici măcar nu sunt susținute din punct de vedere științific. Uniunea Europeană nu poate să-și permită așa ceva. Vă mulțumesc! Again. Mulțumesc uh, și acum uh, domnul Olenciak. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Salut inițiativa și acest raport. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor pentru uh, modul în care a lucrat pentru a atinge compromisuri și pentru a ne asigura că aceste prevederi vor fi în beneficiul animalelor. În 2005 s-a introdus o soluție, s-au referit mai mulți astăzi la ea. Mor, mulți au vorbit despre valoarea ei. Astăzi, uh, rezultatele ne arată că atunci am făcut un pas important în direcția corectă și că am, uh, um, că am pornit pe calea cea bună. Era vorba și de motive economice, dar și de prevederi uh, pentru agricultori. Însă acum trebuie să facem un pas mai departe. Este vorba de limitarea timpului de transport pentru animale. Este o idee bună, rezonabilă. Noi dorim să consolidăm uh, abatoarele și uh, instalațiile de procesare locale. Și asta va crea locuri de muncă acolo unde ele sunt uh, necesare și de asemenea va scădea costurile transporturile lungi au și uh, duc și la costuri suplimentare, ceea ce înseamnă că și carnea cumpărată de, ce, de consumatori uh, este mai scumpă decât ar trebui să fie. De asemenea, este important să vedem că, în ciuda prevederilor existente, nu sunt uh, respectate toate uh, procedurile și facem aici apel la Comisia în acest sens. Asta nu este vorba numai de transport, este vorba și de încărcarea și descărcarea animalelor. Comisia trebuie să se gândească întotdeauna la sănătatea animalelor. Mulțumesc și acum doamna Brita Reimers. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, când este vorba de transportul animalelor, întotdeauna se creează foarte mari emoții pentru că vedem imagini ale acestor transporturi care nu corespund cu ceea ce am dorit să vedem. Avem directive și prevederi care nu sunt aplicate și care, a căror aplicare nu este respectată și de aceea vedem astfel de imagini. Dacă însă Uh, suntem de acord că trebuie ca reglementările și directivele pe care le adoptăm uh, trebuie să fie bazate pe date științifice, atunci vom face legislații corespunzătoare. Noi am dorit această uh, directivă pentru că avem standarde mai mari în ceea ce privește higiena, Uh, așa și așa mai departe. Însă toate aceste standarde au dus la desfințarea multor abatoare care nu au mai reușit să, să respecte aceste standarde. Dacă vrem să îmbunătățim uh, situația animalelor, trebuie să implementăm directivele existente în toate statele membre și să controlăm aplicarea acestora. Apoi, o altă problemă, dacă avem prea puține abatoare și impunem timp de transport limitat, agricultorii uh, vor fi supuși unor limite prea mari și uh, acest lucru va afecta concurența. Cred că raportul este unul foarte bun și putem să-l sprijinim. Mulțumim. Domnul Smith acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi fi o excepție și voi mulțumi și eu raportorului care a făcut o muncă excelentă pentru a ajunge la un compromis rezonabil în acest dosar uh, plin de emoții și chiar și în această dezbatere am văzut că a fost mai degrabă emoțională decât plină de fapte concrete și date clare. Domnule comisar, um, ne bucurăm că sunteți aici și așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră la acest dosar. <clears throat> Cred că cu toții suntem de acord că problema pe care dorim să o rezolvăm prin acest raport este să vedem care este situația actuală și problema este nu că avem nevoie de mai multe reguli, ci că ele nu sunt implementate așa cum trebuie în statele membre, în regulile existente. Și uh, nevoia unei noi legislații nu este dovedită. Deci nu este susținută de știință. Domnule comisar, aș vrea să reiau comentariile pe care le-ați făcut referitoare la abatoare mici. Ați spus că nu sunteți de acord faptul că regulile europene fac ca pentru aceste abatoare lucrurile să fie mai costisitoare. Aș vrea să vă aduc informații din Scoția, unde regulile referitoare la igienă, ajutoare de stat, am văzut că avem date clare în care au apărut mai multe abatoare mari și au dispărut cele mici. Nu știu dacă dumneavoastră puteți face ceva pentru a reveni înapoi și ca lucrurile să meargă mai bine. Mulțumesc, domnul Vandalen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului Wojciechowski și să urez bun venit în noului uh, comisar, domnul Borg. Durata maximă de, în ce privește durata maximă de 8 ore, eu aș fi de părere că e vremea ca Comisia Europeană să se ocupe și de transportul carcaselor, nu doar a animalelor vii. E vorba de un transport foarte costisitor și condițiile de transport sunt foarte dificile. Există probleme și de control Eh, se vede că anumite state membre nu fac tot ce s-ar putea face pentru control. Eh, aplicarea normelor în vigoare are, sau lasă mult de dorit și cred că aici trebuie să insistăm. Eh, aici aș și solicita domnului comisar să intervină. Mulțumesc și acum domnul Bela Gladfelder. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, sunt împotriva introducerii unor noi măsuri de protecție animalelor, pentru că asta duce la scăderea competitivității. De multe ori, concurenții nu trebuie să respecte aceleași standarde și emit mai mult CO2 de asemenea. Normele de protecție animalelor cred că ar trebui să fie introduse numai pe baze, pe baza uh, Uh, pe, baz, pe, la nivel opțional, voluntar de către statele membre. Sprijin însă transportul pe o lungime maximă de 8 ore, pentru că asta nu ține numai de bunăstarea animalelor, ci și, pentru, ci și de economia Uniunii Europene. Se emite mai puțin uh, dioxid de carbon și protejăm clima astfel. Aceste din, cau da, din cauza acestor limitări de 8 ore, animalele nu pot fi uh, Uh, scoase în afara Uniunii Europene, unde ar putea fi sacrificate în condiții um, foarte, uh, foarte proaste. În Uniunea Europeană există condiții mult mai bune pentru aceste animale. Este foarte important să nu lăsăm niciun fel de lacună în sistem și să nu oferim niciun fel de posibilitate ca această uh, limită de 8 ore să fie depășită. Oricum, se vor crea mai multe abatoare mici, mici locale prin această reglementare, se vor crea mai multe locuri de muncă și asta mai ales în zonele rurale. Sprijin așadar introducerea acestor 8 ore. Mulțumesc, domnul Paolo de Castro, acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar și dragi colegi raportul Comisiei privitor la aplicarea regulamentului din 2005 pe bunăstarea animalelor pe durata transportului ne arată că în statele membre există încă probleme în legătură cu aplicarea 100% a acestei norme comunitare, care reamintesc e cea mai avansată și ambițioasă din lume în ce privește bunăstarea animalelor. Comisia pentru Agricultură, pe care am onoarea să o prezidez, a făcut o muncă atentă și echilibrată, iar raportul subliniază că există lacune în raportul Comisiei în ce privește uniformitatea datelor și observă că există prea multe diferențe în punerea în aplicare a normelor între statele membre. A limita numărul de ore pentru transportul animalelor destinate sacrificării este important, să nu trebuie să uităm că normele de igienă și sanitare rigide pe care le-am impus adesea nu sunt compatibile cu micile abătoare locale. Însă nu putem să limităm dezbaterea și să o simplificăm uh, doar la numărul de ore. Uh, există și alți parametri care influențează bunăstarea animalelor. De exemplu, structuri adecvate pentru vehicule, uh, gestionarea corectă a animalelor, așa cum apare și în un document al EFSA. Mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru activitatea excelentă și vă invit să votați raportul adoptat cu mare majoritate în Comisia pentru Agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Zanoni. Mulțumesc, domnule președinte. Un milion, uh, o de mii de cetățeni europene uh, cer să limităm la 8 ore transportul animalelor destinate sacrificării. Parlamentul European nu poate să Uh, nu reacționeze în fața unei astfel de cereri civilizate până la urmă. Dacă vrem să protejăm animalele pe durata transportului, trebuie să spunem ajunge cu aceste transporturi care durează zile întregi uh, din, uh, și de pe urma cărora au de suferit animalele. Actualul regulament, domnule comisar, nu permite controle pentru transport, transporturile de lungă durată și adesea animalele sunt transportate în condiții sub orice critică, fără apă, cu spații reduse, fără aerisire astfel încât mă adresez tuturor colegilor și rog să voteze limita de 8 ore în mod coerent cu ceea ce am cerut în declarația scrisă din luna martie acestui an. Uniunea Europeană trebuie să facă diferența. Prin acest vot, până la urmă, iată că avem ocazia să punem uh, bazele politice pentru a pune capăt suferințelor inutile uh, ale milioane și milioane de animale în întreaga Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șichierski. Să am nie popiera długich transportów zwierząt. Cred că nimeni nu poate susține o durată lungă de transport pentru animale. Domnul Wojciechowski a propus o durată de 8 ore, eu aș prefera o durată de 6 ore, ceea ce ar însemna aproximativ 500 de kilometri. Însă introducerea unei astfel de limite ar fi foarte dificilă pentru că abetoarele își extind activitățile pentru a putea fi mai eficiente din punct de vedere al muncii și a avea condiții de igienă mai bune. Și aceasta face ca transportul să se realizeze la distanțe mai lungi. Cred că condițiile de transport sunt cele care ar trebui să prevaleze, de exemplu spațiul, să fie suficient, accesul la apă, ventilarea și așa mai departe. E vorba de transporturi care sunt organizate de reprezentanții celor care cumpără din străinătate și în astfel de situații, dacă dorim să introducem limite ale duratei de transport, producătorii vor fi privați de posibilitatea de a-și vinde produsele. Limitarea duratei de transport este importantă, pentru că dacă vorbim de perioade lungi de transport, uh, sigur că au de suferit animalele în cauză. Și uh, noi trebuie să acționăm. Până la urmă, trebuie spus că normele în vigoare sunt un compromis lăudabil între, pe de o parte, necesitatea de a proteja bunăstarea animalelor și interesele economice. Asta nu înseamnă că nu putem face mai mult pentru a îmbunătăți condițiile de transport ale animalelor și aici sunt complet de acord cu raportorul nostru. Și v-aș întreba dacă nu ar fi mai bine ca aceste animale să se deplaseze pe jos. Mulțumesc și acum domnul Jorgensen. Jeg er, er normalt en høflig mand, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at deres indlæg... Domnule comisar, de cele mai multe ori sunt uh, foarte politicos. Însă ce mi, s-a, mi s-a părut că ceea ce ați spus a fost arogant și nedemocratic. Să spui uno, uh, să spui, a unui milion de persoane uh, care au semnat că este emoțional, că nu este bazat pe baze științifice. Este arogant să spui că o majoritate din Parlament care a semnat o petiție pentru schimbarea timpurilor de transport, să spui că toate acestea nu contează, este arogant. Și, și mai arogant este să spui că nu este științific, ca și când regulile actuale ar fi științifice. Bineînțeles că nu. Poate că 8 ore nu este limita cea mai bună pentru toate speciile, însă toată lumea poate să-și dea seama că regulile așa cum sunt ele astăzi nu sunt pe baze științifice și asociațiile veterinarilor din Europa spun acest lucru. Și aceste asociații nu au baze științifice, veterinarii sunt prea emotivi. Nu, domnule comisar, avem nevoie de o schimbare a regulilor. Vă mulțumesc, domnule președintele, doamna Köstinger. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pentru protecția animalelor în timpul transportului reprezintă o alianță pentru protecția animalelor în Uniunea Europeană. Protecția animalelor este o competență națională, iar situația în statelor membre este foarte diferită în statele membre. În multe uh, state este nevoie de, uh, de creșterea standardelor. Din păcate, de multe ori, pentru a sacrifica animalele acestea trebuie să fie transportate pe, uh, pentru timp foarte mult. Uh, există transporturi de vaci, uh, oi și capre de până la 29 de ore, mult prea lung. Din păcate, în trecut, în domeniul uh, abatoarelor s-au creat Uh, reglementări care au închis practic un număr mare de abatoare mici și locale. Fiecare uh, animal ar trebui să fie sacrificat cât mai aproape de locul în care a fost crescut. Bineînțeles că trebuie să luăm în considerare faptul că sunt anumite zone care sunt foarte greu accesibile, zone montane, de exemplu. Însă nu numai uh, durata transportului este cea mai importantă, ci și calitatea acesteia. Camioanele trebuie să fie adaptate la uh, ceea ce transport, animalele trebuie să aibă suficient loc și uh, aer. Uh, sprijin ideea unui sistem de controle unitar. Încă o um, observație. Standardele uniforme sunt și o chestiune de uh, concurență și sunt și în beneficiul producătorilor și în cel al consumatorilor. Mulțumesc, doamna Rodust. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, un milion de europeni și eu am semnat această petiție care dorește să uh, limite limitarea timpului de transport la 8 ore. Cu transportul, uh, suferințele animalelor cresc și nu este necesar să transportăm animalele uh, pentru mai mult de 8 ore drumurile trebuie să fie cât mai scurte, iar condițiile în care au loc transporturile sunt de asemenea esențiale. Solicitarea de a face derogări uh, în caz de uh, ambuteiaj sau alte evenimente neprevăzute, pentru mine este inacceptabilă. Bineînțeles, situația este diferită în uh, regiunile marginale și montane din cauza standardelor de igienă, multe abatoare mici au, și-au închis porțile. Asta ar fi trebuit să împiedicăm. Standardele sunt foarte bune, însă ar fi trebuit să ajutăm la menținerea acestor mici abatoare. Um, solicitarea din acest raport de a face ca micile abatoare să devină din, din nou rentabile uh, mi se pare una foarte justă, foarte justificată, pentru că protejăm Uh, și animalele, uh, dar uh, și creăm locuri noi de muncă dacă limităm timpul la 8 ore. Doamna Patrao Neveș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pentru început, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca pe acest document. Au găsit o poziție echilibrată între, pe de o parte, bunăstarea animalelor și, pe de altă parte, interesul oamenilor Bun, sigur că aici intră în joc uh, interesele uh, comercianților și întreaga lor activitate economică. totuși, cum spuneam, cred că s-a găsit o poziție echilibrată cu o excepție și anume cred că nu s-a ținut cont în mod adecvat de problemele care există în unele țări periferice, cum ar fi Portugalia. Uh, pentru că costurile de transport acolo sunt uh, mai ridicate și întreruperile dese penalizează poate Portugalia și există uh, practic uh, prin această măsură o discriminare și ar trebui să existe derogarea de la cele 8 ore pentru regiunile periferice și ultraperiferice măsură care ar privi transportul de animale vii deci nu trebuie să uh, scăpăm din vedere faptul că aici uh, intră în joc și transportul maritim, care deja reprezintă o limitare. Uh, deci deciziile pe care le luăm aici trebuie să țină cont de geografia, de întreaga geografie a Uniunii Europene. Mulțumesc. Alves. Mulțumesc, acum domnul Alves. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Protecția și bunăstarea animalelor reprezintă o chestiune de civilizație până la urmă pentru țările noastre. Noi avem obligația, în calitate de oameni politici, să ne asumăm responsabilitățile în acest sector. Ar trebui să avem condițiile necesare pentru garantarea bunăstării animalelor în cadrul transportului indiferent că e vorba de echiparea camioanelor de transport sau a actorilor implicați în acest sector, um, crescătorii de animale, autoritățile și toți cei implicați, fiecare trebuie să respecte regulile. Pe de altă parte, trebuie să se respecte aceste condiții. Și oricum există și date științifice care arată care sunt condițiile ce trebuie respectate. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de situația regiunilor ultraperiferice care nu pot uh, face față acestei limite de 8 ore. Este pur și simplu imposibil pentru ele, deci cred că trebuie să dăm dovadă de bun simț și să facem o excepție pentru aceste regiuni, pentru că le este absolut imposibil să respecte o astfel de durată. Acum trecem la procedura cash de aia, are doamna Mr. President, my thanks to the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Au lucrat pe un raport dificil, dar important. Atrag atenția asupra aliniatului unu. cred că este un rezumat al îngrijorărilor noastre. Acolo se spune că problema e respectarea și implementarea legislației existente deja în statele membre. Eh, deci, eh, înainte de a adopta noi legi, cred că trebuie să ne asigurăm că legile existente deja eh, sunt bine aplicate și sunt respectate că atunci oamenii se întreabă de ce se adoptă noi și noi legi dacă cele vechi nu sunt respectate. În, ace- în această perioadă de austeritate s-a risipit poate prea multe resurse pe inspecțiile transportului animalelor. Statele membre nu au resurse în acest sens. Comisia trebuie să țină cont de acest lucru. O a doua problemă. Uh, Uh, evocat aici de mulți colegi, problema concentrării abatoarelor, Doamna Iegle și alți colegi s-au referit la problema asta. Trebuie să solicităm Comisiei să ne informeze în legătură cu consecințele uh, unei prea mari concentrări a uh, abatoarelor, pentru că aici trebuie să ne gândim și la concurență. Deci, iată probleme foarte grave care trebuie rezolvate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McGuinness. Și acum Doamna Sidonia Iedejevska. chciałabym zachęcić do poparcia sprawozdania dotyczącego ochrony. doresc să fac apel la toată lumea să sprijine acest raport care se referă la un transport maxim al animalelor de 8 ore. În raport există pentru, la acest raport există trei amendamente importante care se referă la îmbunătățirea condițiilor de transport și la controlele efectuate. De mai mult timp, și vreau să sprijin asta, există această uh, dorință de a uh, limita timpul de transport la 8 ore. Comisia, în propunerea de directivă, a evitat să uh, impună o limită în ore, chiar dacă studiile arată că ar trebui să fie 8 ore. fac apel uh, la comisie mm, să respecte acest apel de această cerință de 8 ore astfel încât condițiile uh, să fie îmbunătățite pentru animale. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Richard Howitt. Thank you, President. On behalf of... Mulțumesc, domnule președinte. Um, în circumscripția mea există o organizație pentru protecția cabalinelor și numele lor uh, salut uh, documentul pe care îl uh, discutăm, dumneavoastră nu v-ați referit la faptul că din 65.000 uh, de cabaline transportate pe distanțe mari în Europa în fiecare an, 94% uh, suferă de cel puțin o rană gravă și 90% prezintă semne de boală Eh, sigur că aici e vorba de punerea în aplicare care trebuie eh, îmbunătățită, dar eh, totuși nu se poate face nimic dacă din stat regulile sunt greșite. Noi trebuie să ținem cont de uh, informațiile oferite noastre de EFSA uh, și trebuie să ținem cont și de capacitatea uh, abatoarelor am trimis, am făcut apel la președintele Barroso, am făcut apel la domnia sa să acționeze, de exemplu, în legătură cu ce se întâmplă cu transporturile din Italia. Uh, din păcate, uh, cailor trebuie să li se ofere o șansă la bunăstare și uh, trebuie salvați. Mulțumesc. Acum domnul Niculescu

nepricisităm poročevalcu. Moja država Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului. Satul meu, Slovenia, este o țară de tranzit deci, din propria experiență cunosc această, peri, uh, această situație. Sunt de acord că este mai bine să îmbunătățim propunerea din 2005, mai ales să sprijin limitarea timpului de transport la 8 ore. Și inspecțiile trebuie să fie mai eficiente, uh, trebuie să, ca întreg sistemul să sprijină un mai, un mai bun tratament al animalelor Animalele nu trebuie să fie chinuite în mod nenecesar și pentru consumatori este bine ca animalele să fie uh, protejate pentru că animalele chinuite produc o carne de mai proastă calitate. În puțini ani, numărul animalelor uh, transportate a crescut enorm. Avem piața unică, există și marile companii care au de beneficiat de pe urma acestei, acestui fapt, însă trebuie să ținem cont de diversitatea agriculturii europene și să profităm de uh, întreprinderile uh, locale. Vă mulțumesc, spune președintele, domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, după cum a spus deja, raportul comisiei uh, este practic un pas uh, pe drumul civilizației a ne ocupa de ființe non-umane e foarte important și pentru sănătatea noastră, dar și pentru respectarea drepturilor lor. Cred că sunt uh, necesare trei lucruri și asta foarte rapid. În primul rând, introducerea unei obligații rigide, e vorba de acel maximum de 8 ore. În al doilea rând, condițiile de transport. Um, modul în care aceste animale sunt transportate dintr-un loc în altul nu este irelevant nici pentru ele, nici pentru uh, ce se, nici pentru noi ca uh, în calitate de consumatori ai cărnii animale. Și, în al treilea rând, există într-adevăr o problemă cu controlul. Uh, de prea multe ori uh, legile pe care le votăm noi sunt eludate sau nu sunt respectate. Controlele și sancțiunile sunt fundamentale pentru ca regulile să fie respectate odată ce au fost hotărâte. Letzte Rednerin. Mulțumesc. Ultima vorbitare, doamna Caldăbach. Domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru că am primit din nou oportunitatea de a lua cuvântul. Am uitat la început să mulțumesc în numele grupului meu raportorului pentru buna cooperare. Cred că pentru acest subiect uh, uh, foarte plin de emoții s-a, a reușit raportorul a reușit să ajungă la un bun compromis. Și dacă tot vorbim despre protecția animalelor, n-aș vrea să uitam înainte de Crăciun că animalele sunt ființe vii care uh, au dreptul la protecție și nu sunt uh, corespunzătoare uh, pentru a fi făcute cadou. Deci fac apel la toți cei care vor să facă un astfel de cadou, să se mai gândească și eventual să uh, ia un animal uh, abandonat. Dau cuvântul domnului comisar Borg. President. Mulțumesc, domnule președinte. În cuvântul introductiv pe care l-am făcut. Am fost foarte clar și anume că implementarea acestui regulament nu era suficientă. Am spus-o cu claritate și am informat Parlamentul în legătură cu măsurile care ar trebui să fie implementate. Au existat proceduri de încălcare, 18, din care 3 noi și 14 comunicări cu statele membre, la două dintre ele încă n-am primit răspuns. Însă, trebuie să vă spun că dacă nu suntem în stare să aplicăm regulile pe care le avem astăzi, vă dați seama că va fi și mai dificil să aplicăm o nouă legislație. Și în prezentarea pe care am făcut-o, am fost foarte clar pentru că obiectivul nostru nu este acela de a propune o nouă legislație, ci o aplicare mai eficientă. Însă sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește ce poate face Comisia și am indicat în care domenii, în ceea ce privește aplicarea, vor fi întărite. În primul rând, implementarea deciziilor la anul pentru armonizarea procesului de raportare și control în statele membre, pentru că chiar dacă avem o armonizare a controlelor care este făcută de statele membre, care sunt principalele responsabile pentru aplicarea regulamentului din 2005, trebuie să aibă loc și o conferință la Dublin la anul în legătură cu aceste reguli specifice pentru transportul și bunăstarea animalelor și în 2013 vom lansa o nouă serie de vizite de studii care vor implica nu doar statele membre, ci și, de asemenea, biroul uh, veterinar și uh, experți din statele membre în legătură cu chestiunile tradiționale uh, și vom face o vizită dintr-un stat membru în altul. Vom îmbunătăți și controlele pentru transportul animalelor, utilizând uh, mai bine regulamentul existent. Știu că existau anumite probleme juridice pe care încercăm să le rezolvăm, dar uh, pentru că avem această tehnologie modernă care nu costă foarte mult, de ce să nu o introducem? N-am introdus-o din lipsă de organizare și din lipsă de voință din partea celor care sunt implicați în domeniul uh, transportului pentru a avea aceste sisteme de navigație prin satelit și vom vedea cu serviciul juridic dacă vom putea introduce aceste sisteme în mod obligatoriu. Însă, care ar fi concluziile pentru dezbaterea de astăzi? Îmbunătățirea aplicării legislației nu trebuie să fie punctul final, ci începutul unui proces mult mai ambițios. Pentru că dacă aplicarea nu funcționează, și eu cred că trebuie să meargă, atunci ne vom reconsidera poziția. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum am să dau cuvântul raportorului pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul în dezbatere și mulțumesc uh, pentru toate observațiile. Mulțumesc și celor care uh, mi-au sprijinit poziția, mulțumesc și celor care au exprimat critici. Mulțumesc mai ales raportorilor din umbra. Am colaborat foarte bine cu ei, în ciuda faptului că raportul a fost unul foarte dificil de elaborat și atunci când am acceptat tema, nici măcar nu știam cât de dificilă și controversată era. Eh, ceea ce propun eu în eh, textul eh, pe care l-am scris e un soi de compromis, pentru că de o parte exista propunerea de a merge încă și prea departe și să extindem și mai mult limita timpului de transport. Existau pe altă parte și alte propuneri care îmi cereau să nici măcar să nu abordăm chestiunea asta. Și cred că am ajuns la un compromis demn până la urmă de Um, laude și sper că va fi și adoptat mâine la vot acest compromis. Vom uh, vota, deci, uh, mâine, în cea de 12-a lună anului 2012, la orele 12. <laughs> Deci, sper că va fi un uh, semn de noroc, un semn bun pentru raportul meu. și uh, sper că se vor îmbunătăți condițiile de transport a animalelor în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, doamnelor și domnilor, am încheiat uh, dezbaterea și se va vota mâine, într-adevăr, la 12, dar de fapt la 12 și jumătate. Așa cum următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitarea de răspuns oral. E vorba de medierea în materie civilă și comercială. Este o întrebare din numele, în numele Comisiei pentru Afaceri Juridice a Parlamentului și dau cuvântul doamnei McCarthy, care este autoare. Are uh, la dispoziție 5 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și salut faptul că avem ocazia să discutăm uh, chestiunea mediei.